Buenos días eh, a todo el mundo. Bună dimineața tuturor. Eh, haideți să începem. Începem cu punctul numărul 7 de pe ordinea de zi și anume primul schimb de opinie în legătură cu propunerea Comisiei Europene adoptată pe data 10, de 10 iulie în legătură cu norme și proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și anumitor întreprinderi de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție bancară. Are cuvântul, în primul rând, raportoarea doamna Elisa Ferreira din, de la Grupul Socialist. președinte. Mulțumesc, domnule președinte. O texto que, que hoje o texto que hoje temos na nossa agenda é um... textul pe care trebuie să-l examinăm astăzi este unul important din mai multe puncte de vedere. Practic, el contribuie la realizarea unui uh, progres în uh, ce privește arhitectura generală a Uniunii Bancare Europene. Uh, bănuiesc că toți, toți colegii cunosc deja textul, deci mă voi mărgini la enumera punctele sale principale. Am avut deja o primă reuniune informală între diversi raportori care participă la definirea poziției Parlamentului în legătură cu mecanismul unic de rezoluție și pot deja să anticipez uh, unele lucruri sau pot deja să vă prezint unele lucruri care au fost puse cu ocazia acestor reuniuni. Sigur, nu crede nimeni că există probleme cu temeiul juridic adoptat de către Comisie mm, pentru a defini această arhitectură europeană. Toți membrii cu care am discutat au exprimat uh, dorința de a acționa rapid la nivelul Parlamentului pentru a putea face progrese rapide și a avea o poziție în legătură cu mecanismul unic de rezoluție, pentru că e vorba de un element fundamental. Săptămâna trecută deja am asumat o poziție și am adoptat deja uh, mecanismul unic de supraveghere având în vedere că deja există acest uh, mecanism unic pentru țările zone euro și uh, cele care vor dori să adere uh, în mod voluntar. Nu cred că ar fi logic ca autoritățile naționale să se ocupe de instituțiile de credit în cazul mecanismului de rezoluție. Deci, sistemul ce reca diversele, diversi piloni ai arhitecturii să, fie, să opereze în mod coordonat pentru a putea funcționa. Acestea fiind spuse, am dorit să acționăm rapid și sperăm și credem că și Consiliul va avea aceeași atitudine, iar propunerea Comisiei, deși eventual va putea fi modificată și ameliorată, la nivelul structurii sale fundamentale ar putea fi uh, oricum uh, aprobată, adoptată de către Parlament. Acum, dacă mi îngăduiți, voi intra în uh, prezentarea elementelor specifice ale documentului. Noi ne ocupăm aici de, așa cum s-a spus, de directiva pentru redresare și rezoluția bancară. prin care se încearcă definirea unui cadru unic și uniform pentru uh, statele Uniunii Europene. În același timp, facem progrese la nivelul acestui mecanism de rezoluție unică. Așadar, o parte a textului acestui mecanism unic de rezoluție va trebui menținută uh, în suspans, ca să spun așa, ca apoi să putem uh, interveni după ce vom cunoaște uh, rezultatul negocierilor în curs între Parlament și uh, Consiliu în ce privește recuperarea și, mă scuzați, redresarea și rezoluția bancară. Acum aș dori să știu dacă și colegii sunt de acord cu această opțiune. Deci să dispunem de o platformă orizontală cu aceeași bază juridică, așadar cu o strictă corelație la nivelul regulilor rezoluției bancare pentru întreaga Uniune și apoi cele care privesc instituțiile care participă la Uniunea Bancară. Secretariatul probabil că ne va confirma care sunt articolele care ar trebui să rămână cumva în suspans ca până când vom vedea care este rezultatul negocierilor. Uh, și există și o negociere paralelă a Consiliului care va adopta o hotărâre exact pe această temă. Mai există alte elemente de interes, aspecte care credem noi uh, au nevoie de clarificări uh, ulterioare, de exemplu acolo unde se vorbește despre competențele uh, așa numitului board, că așa apare în textul juridic, deci o nouă agenție, e vorba de Comitetul Unic de Rezoluție. În uh, caz de criză bancară. Păi la nivel instituțional, Comisia este cea care trebuie să verifice deciziile luate de acest comitet unic, dar eh, ar trebui să evităm ambiguitățile din textul juridic și deci să clarificăm exact eh, cum se sau care sunt relațiile dintre acest nou organism și Comisia Europeană. Și aici trebuie să spun uh, câteva cuvinte și în legătură cu rezoluția. Noi credem că ar trebui să existe un paralelism între rezultatul negocierilor dintre Parlament și celelalte instituții pe tema mecanismului unic de supraveghere și mai ales rolul jucat de Parlamentul European în ce privește numirea responsabilului executiv al uh, organismului, acestui comitet, deci unic de rezoluție, spuneam că trebuie să fie un paralelism din punct de vedere al rolului jucat de Parlamentul European și tot ceea ce ține de aspectul legat de conturile publice. Deci mă refer deci la numirea directorului executiv al Comitetului Unic de Rezoluție. Trebuie să ne gândim și la aspecte legate de egalitate de gen, lucruri care vor trebui toate luate în considerare atunci când se va face o numire atât de importantă, pentru că e vorba de gestionarea unei rezoluții în caz de criză bancară. Bun, mai sunt și aspecte de detaliu. Eu pentru moment subliniez punctele care mi se par cele mai relevante. Există și uh, aspecte acestea în legătură cu care aș dori să cunosc uh, opinia colegilor. Uh, Parlamentul dorește să protejeze dependenții în această ierarhie a bail-in-ului, uh, are capitalizări interne și în ce privește depozitele admisibile, așa numite admisibile, uh, ne îndreptăm spre o reglementare specială și e important asta pentru uh, încrederea cetățenilor. Va trebui să fim foarte atenți la acest aspect mai ales în ce privește posibilitatea ca recapitalizarea internă și anumitul bail-in să aibă efecte în ce privește garantarea depozitelor. E o problemă importantă, în sensul că utilizarea garanțiilor depozitelor pentru uh, redresarea băncilor poate duce la anularea efectelor pentru care a fost gândit acest mecanism. Deci aici Parlamentul trebuie să se pronunțe foarte clar. Eventual să vorbim despre asta și la negocieri. Și încă ceva. Vreau să mai spun că dacă avem un mecanism unic de rezoluție, și Parlamentul chiar în textul din 2010 în legătură cu rezoluția bancară din propria inițiativă uh, spusese acest lucru și anume că fondurile care trebuie utilizate în caz de criză și rezoluție a, unui, a unei instituții de credit trebuie să fie fonduri private finanțate practic uh, de această bancă. Deci Parlamentul a susținut întotdeauna acest punct de vedere iar propunerea unui fond comun finanțat de către bancă, dar și de, a, de către alte instituții, asta în funcție de uh, riscul uh, sistemic, mi se pare în principiu corect. Însă a trebuit să vedem, mai ales la începutul uh, punerii în aplicare a acestui sistem, cum va funcționa totul pe măsură ce uh, va fi creat acest fond. Probabil că ar fi bine să um, avem o, o linie de finanțare prevăzută dinainte pentru a garanta um, fiabilitatea, soliditatea acestui fond, așa cum propusese deja Parlamentul în textul său din 2010. Iar apoi relațiile dintre fondul acesta și mecanismul unic de supraveghere uh, și mecanismul unic de rezoluție sunt foarte importante pentru a garanta coerența și pentru a evita mm, intervenții de natură fragmentară. asta, sigur, mm, referindu-ne la activitățile care privesc redesarea și rezoluția băncilor. Toate acestea sunt puncte importante. Dacă ne gândim la întreaga arhitectură a acestor organisme a căror creare s-a dorit, dar în general, repet că este un text solid, text care este util Europei pentru a consolida Uniunea Bancară și pentru a putea obține o mai mare stabilitate a sistemului financiar și pentru a proteja pe contribuabili care au fost până la urmă marele victime ale crizelor bancare, deci pentru a proteja consumatorii și deponenții. Datorită acestor elemente, nu avem încredere în faptul că băncile vor putea să își joace din nou rolul de bază, adică să stimuleze economia reală, și să ajute Europa să iasă din această criză atât de îndelungată prin care trece. Așadar, ne așteptăm uh, la o colaborare serioasă și constructivă cu celelalte instituții. La nivelul Parlamentului, cred că există acest spirit constructiv, inclusiv la nivelul grupurilor politice, în ideea de a acționa rapid pentru a defini o poziție și să sperăm că celelalte instituții vor fi de acord cu ea. Eh, Lisa. Mulțumesc. Acum în numele PP, în absența raportarei din umbră, dau cuvântul domnului Gozes, stimatul nostru coordonator. Mulțumesc, domnule președinte. După cum eh, tocmai ați spus, aș, a, va trebui să vorbesc în, în locul raportoarei doamna Vortman Cor, care participă în țara sa de origine Olanda la un eveniment uh, regal. Așadar, eu uh, vorbesc în numele ei, deci prin gura mea vorbește raportarea din umbră, ca să nu se creeze confuzii. Bun. Uh, spune că săptămâna trecută s-a făcut un mare pas înainte, adoptându-se nou rol al BCE, care de acum este supraveghetor unic bancar. Totuși, continuarea lucrărilor în legătură cu Uniunea Bancară e necesară pentru a restabili încrederea europenilor în sectorul bancar, deci e important să ne unim eforturile, să menținem un calendar ambițios pentru a respecta data de punere în aplicare, și anume 1 ianuarie 2015. Dar ca să reușim, e la fel de important să ne sprijinim uh, pe acest mecanism unic de rezoluție. Doamna Tyson a fost raportare uh, pentru viitorul cadru de gestiune crizelor. De asemenea, domnul Högmark a fost raportor acolo și mecanismul unic de rezoluție este un uh, pilon esențial al Uniunii Bancare. Noi trebuie să conferim autorității de rezoluție uh, instrumente uh, pentru a putea acționa rapid, eficient și previzibil încă din momentul în care o bancă este în situație de posibil faliment. Obiectivul nostru comun e de a proteja deponenții, de a proteja banii contribuabilor și de a preîntâmpina uh, posibilele pagube cauzate economiei reale. De aceea, doamna Votman Cole susține linia ambițioasă a propunerii domnului Michel Barnier, chiar dacă încă mai trebuie discutate unele detalii. Există anumite puncte despre care doamna Cole ar fi dorit să vorbească astăzi, deci să ne gândim mai mult la poziția acestui Comitet Unic de Rezoluție și mai ales legăturile sale cu Comisia trebuie să facem în așa fel încât să existe un echilibru al puterii între Comitetul Unic și Comisie și să nu existe niciun conflict de interes între aceste instituții. acest comitet de rezoluție, dacă va dispune de puteri discrețio discreționare, ar fi dificil, dar ne-am putea gândi la o asemenea soluție. Un fond de rezoluție credibil și important va putea asigura încrederea în mecanismul de unic de rezoluție. Există riscul ca perioada de construcție să fie prea îndelungată, trebuie să menținem principiul conform căreia fondul să fie alimentat de către sectorul privat. În același timp, trebuie să încercăm să ne gândim la toate opțiunile posibile pentru a accelera procesul de formare a acestui fond. Controlul democratic al Uniunii Bancare de către Parlamentul European rămâne și el un subiect important a făcut multe progrese în sistemul unic de supraveghere. Putem încă să mai îmbunătățim anumite puncte de la dosar, cum ar fi numirea directorului executiv al uh, Comitetului Unic de Rezoluție. Trebuie uh, să gândim pe termen lung. Noi, uh, încă de la negociarea privitoare la Autoritatea Bancară Europeană, dorim soluții europene, trebuie să facem tot ce putem în cadrul fixat de tratat în același timp, trebuie să profităm de ocazie pentru a ne exprima viziunea globală privitoare la viitorul supravegherii bancare europene, cu, de exemplu, includerea unei clauze de revizuire. Acestea sunt, deci, propunerile doamnei Wortmann, Kohl ca reacție la documentul raportorului pe care îl felicită. Mulțumesc! Eh, eh, Mulțumim, domnule Gozes. Și acum, în numele ALDE are cuvântul doamna Gular, raportarea din umbră. Pablo. Ehm, bien, merci, on a... Mulțumesc. Avem impresia că asistăm la reconstituirea unei legi dispărute, pentru că echipa raportorilor este aceeași cu cea care a lucrat pe six-pack pe pachetul celor șase măsuri Liza, Corin Wortman-Col și ceilalți. Cred că e de bun augur. Uh, există un acord uh, asupra necesității de a accelera lucrurile aici și eu insist pe această nevoie de accelerare. Este ultimul element dintr-o um, activitate mai lungă care durează încă de la începutul acestei legislaturi și cred că trebuie să avansăm. Trebuie să avem grijă la clauza de revizuire, nu pentru a lăsa uh, asta pentru viitor, pentru a amâna pentru viitor, dar pentru a spune că am implementat ceea ce este esențial, am pus toate cărțile pe masă și n-am pierdut timpul. Sunt de acord cu foarte multe lucruri care au fost spuse. În ceea ce privește coordonarea între Consiliul, între Comitetul Unic de Rezoluție și comisie, cum a spus și um, Jean-Paul Gozes, trebuie să vedem și care este rolul BCE și funcția sa de supraveghere. Deci nu trebuie să ascundem faptul că există două autorități care vor interveni în mod succesiv cu configurări relativ diferite, cu puncte de vedere care nu sunt chiar aceleași, într-un context în care, din nou, vorbim despre situații foarte serioase, pentru că poate fi vorba despre închiderea unei instituții bancare și am văzut la începutul crizei Uh, ceea ce s-a întâmplat între Franța și Belgia, între Franța și țările de jos, deci toate acele instituții transfrontaliere care, au, uh, care fac ca situația uh, să fie și mai complexă. Deci un subiect important aici de lucru. Un alt punct mai tehnic, Comisia vorbește despre aplicarea regulilor privind ajutoarele de stat, un element foarte important încă de la Tratatul de la Roma, politica privind concurența și cum putem avea un um, cadru de, de, de luare a decizii deciziilor cât mai rapid, uh, respectându-se în același timp um, ritmul Uh, funcționării la nivel național. Și ce se întâmplă dacă un stat dorește să iasă din sistem, din sistemul uh, mecanismului unic de supraveghere sau din sistemul uh, mecanismului unic de rezoluție, ce se uh, întâmplă, care sunt garanțiile care pot fi oferite, cum putem garanta că tot acest uh, mecanism, tot acest sistem nu dispare de pe o zi pe alta numai pentru că se întâmplă o modificare, o schimbare într-un anumit stat sunt favorabil, favorabil uh, și includerii țărilor care nu sunt în zona euro. Cred că trebuie să avem un demers cât mai inclusiv posibil și uh, decizia pe care luăm acum nu trebuie să poată să fie puse sub semnul întrebării atunci când uh, se produce o alternanță a puterii politice. Deci trebuie să colaborăm cu uh, Comisia și, bineînțeles, și cu BCE pentru a vedea modul în care văd și ele regulile pe care le adoptăm noi aici. Acum, în numele verzilor, domnul Filip Lambert. Nu sunt Filip Lambert, dar nu e așa mare diferență. Am să vorbesc limba germană. Eu aș uh, dori să vă prezint câteva aspecte foarte importante pentru noi. Propunerea Comisiei Europene de a avea o autoritate unică de rezoluție și un fond unic de rezoluție corespunzător, punându-se accentul pe unic și comun, este, uh, după părerea noastră, foarte complicat. Noi considerăm că crearea uh, de mai multe mecanisme, câte unul în fiecare stat și fonduri corespunzătoare în fiecare stat, este însă mult mai greu. Este absurd ca în state mici să existe autorități uh, proprii sau fonduri proprii de rezoluție. Aceste autorități nu ar avea niciodată competența de a uh, rezolva cu adevărat problemele unei uh, bănci. Și până la urmă tot um, contribuabilul ar plăti. Este, după părerea noastră, să ceri unei, unui, unei țări care este la fel de mare cât uh, regiunea Bavaria să aibă propria sa autoritate este aberant, nu are niciun sens. De aceea noi, Parlamentul European, conform tradiției pe care o avem, trebuie să cerem în continuare o adevărată uniune bancară și un comitet unic de rezoluție și un fond unic de rezoluție. Nu are niciun fel de sens să facem diferența între băncile mari și băncile mici, pentru că în orice caz, o autoritate națională nu ar avea niciun, niciun caz experiența și competența să salveze o astfel de bancă la nivel național. Deci, dacă vom reuși să avem un comitet unic de rezoluție, atunci înseamnă că ne vom atinge obiectivele. Nu este durabil să se exercite de către o autoritate competențele pe toată Uniunea Europeană, însă aceea să nu aibă oficial recunoscute acele competențe. După părerea noastră, propunerea de a avea o rețea de autorități naționale și de fonduri naționale de rezoluție nu are sens. Este uh, o teorie care poate fi argumentată însă pe plan juridic. După părerea mea, trebuie să ținem cont și de avizul uh, avocatului general uh, în legătură cu short selling-ul, avocatul general de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. După părerea mea, este uh, foarte bizar acest aviz. Uh, domnule Jean-Paul Gozes, Uh, Silvii, noi întotdeauna aici ne-am supărat pe comisie și uh, serviciul nostru juridic s-a contrazis cu cel al uh, comisiei. Meronii parcă citează din Biblie și Meronii și avocatul general încearcă să nu țină cont de serviciul juridic al Parlamentului European. Se spune clar că uh, legiuitorul poate să confere și unei agenții putere de decizie. Și chiar trebuie să o facă pentru a obține un temei juridic foarte solid. Și este clar conform articolului 325, că este posibil ca uh, legiuitorul să creeze noi instituții și inclusiv noi agenții cu noi competențe. După părerea mea, nu este nicio problemă aici. Știți că uh, ne aflăm aici într-o Uniune Europeană uh, Uh, știți însă că dacă nu uh, mergem până la capăt cu punerea în comun a competențelor, nu vom avea succes. Avem nevoie de un nivel european foarte puternic și, stimată doamnă raportoare, uh, chiar și în acest raport trebuie să se clarifice toate prostiile aceste, acestea legate de Meroni. Și uh, Comisia Europeană a decis chiar ea să confere unei agenții competențe decizionale. Acum, însă și avocatul general de la Luxemburg o spune clar dacă Parlamentul și Consiliul, deci legiuitorii, decid să confere unei agenții competențe decizionale, o pot face și am avut aceeași dezbatere și în cazul mecanismului unic de supraveghere. Deci nu cred că e cazul să mai tergiversăm, trebuie să rezolvăm această problemă odată și pentru totdeauna. Sigur că întrebarea care este acum adresată autorităților uh, de supraveghere bancară de către BCE este care este backstop-ul atunci când se testează bilanțul. Dacă nu găsiți niciun fel de răspuns la întrebarea ce este un backstop realist, înseamnă că avem mari probleme. Și uh, înseamnă că BCE-ul nu dorește să facă un test realist al condițiilor actuale de piață și înseamnă că până la urmă tot contribuabilii vor avea de suferit. Dacă se găsesc și uscături, acestea trebuie eliminate și deci nu ne putem permite un uh, test de rezistență lax. Ne-am putea permite așa ceva numai dacă am avea un răspuns credibil la întrebarea cine pentru ce plătește. Acest fond unic de rezoluție care s-ar putea refinanța de pe piață trebuie să devină operativ Abia apoi vom putea vorbi la modul concret. Acest fond de rezoluție bancară trebuie să aibă competențele de a rezolva probleme. Și uh, acestea sunt cele două elemente esențiale. Dotarea suficientă a acestui fond, răspunderea sectorului bancar și mai există și un al treilea element și anume să acționăm suficient de rapid încât acest instrument să intre în vigoare suficient de repede. Uh, Uh, tergiversarea este total irresponsabilă, pentru că nu facem decât să tăiem craca de sub picioarele băncilor dacă uh, tot mai amânăm. Și încă două observații scurte. În primul rând, uh, Institutul de Asigurări din Germania. Acesta nu trebuie să devină o excepție. Eu știu că îngrijorează pe mulți, însă acest institut trebuie să uh, Uh, continue și pe viitor să aibă competențe de rezoluție, însă trebuie să fie bine integrat în acest sistem, în mod cât mai uh, favorabil, în așa fel încât uh, să se respecte procedurile. În Germania se întâmplă ca unele bănci să participe mai puțin decât altele la uh, procedurile de rezoluție. S-a văzut și în raportul lui Peter Simon, este foarte important să nu se elimine acest institut german, ci să îi se uh, recunoască competențele în legislația europeană. Și un ultim punct pe care doresc să-l menționez, e vorba de un lucru care mă neliniștește. Uh, în directiva privind rezoluția, în articolul 27.2, Consiliul a prevăzut o excepție și cred că nimeni n-a observat-o. Acolo scrie că, deci, înainte de, înainte să se apeleze la suma uh, de 8% de la creditori, să fie posibilă creditarea de către stat. Eu cred că trebuie să fim foarte atenți aici și vă rog frumos să vă uitați din nou la articolul 27.2, mai ales colegul Gunnar Höckmark. Nu mi se pare acceptabil ca băncile care sunt în pericol de faliment să uh, primească de la stat nelimitat ajutor. Acest lucru a fost introdus la Consiliu în urma unui compromis și este complet inacceptabil și contrazice principiul că băncile trebuie să-și plătească singure factura. Uh, această implicare a creditorilor înainte, trebuie să treacă înainte de intervenția statului. Și, uh, din păcate, iată că în uh, încercarea de a găsi un uh, compromis, Consiliul a reușit să introducă așa pe ușa din dos această prevedere în articolul 27.2. Eu cred că ține și de discuția noastră, de discuția privind structurile de rezoluție bancară, pentru că uh, trebuie să se excludă aceste posibilități de salvare pe ușa din dos Așadar, uh, haideți să lucrăm rapid și eficient. Asta am mai făcut și altă dată și să sper să reușim să avem ceea ce ne dorim și anume o uniune bancară puternică cu instituții puternice, ceea ce cere Parlamentul de trei ani încoace. Mulțumesc! Mulțumesc, Sven! În numele ECR dau cuvântul raportoarei din umbră Doamna Vicky Ford. Vicky Ford. Um, commend the Greens for their use of dual rapporteur. Mulțumesc. Cred că ar trebui să procedăm și în grupul nostru așa cum au procedat cei doi raportori de mai devreme. Câteva aspecte de început și apoi câteva de, de follow-up. În primul rând, obiectivul activității noastre pe această directivă și pe mecanismul de rezoluție este să uh, prevenim pierderile atât pentru creditor cât și pentru deponenți și de asemenea să minimalizăm, să reducem la minim riscul de contagiune, pentru că am învățat din această criză financiară că o situație nesigură, nu numai că uh, nu poate restrânge contagiunea, dar contaminarea, dar chiar o încurajează. Sunt de acord cu uh, colegii care înțeleg că acesta este contextul în care acționăm și acesta este obiectivul nostru. Însă există probleme atunci când vorbim despre mm, falimentul bancar, uh, avem nevoie de flexibilitate pentru a putea gestiona diferitele situații care apar. Și pentru a avea această flexibilitate, trebuie să ne referim și la responsabilitatea democratică care vine odată cu cei care cu, cu, cu această flexibilitate și cu această competență. Autoritatea de rezoluție va trebui să dispună de instrumente și de credibilitate pentru a putea utiliza aceste instrumente. Deci trebuie să ne asigurăm că atunci când utilizează aceste instrumente, Uh, ne pot da socoteală, sunt răspunzători în fața noastră și să ne amintim uh, scenariul care s-a întâmplat în Cipru. Pers- persoanele responsabile din partea Comisiei nu dau dovadă de aceeași răspundere de care ar da dovadă persoanele competente de la nivel național. Deci trebuie să avem această capacitate de a responsabiliza în mod individual membrii Comisiei. și noi, statele membre care participăm la acest mecanism, am acordat Comisiei și membrilor uh, individuale ai Comisiei, am acordat, le-am acordat așadar niște responsabilități foarte mari. Și dacă comisarii vor dispune de aceste puteri, atunci cred că trebuie să ne gândim foarte bine la răspunderea democratică de care trebuie să dea dovadă comisarii la nivel individual. Apoi, credibilitatea de a lua decizii înseamnă și răspunderea și responsabilizarea din partea autorității de rezoluție. De exemplu, în cazul în care o bancă mare intră în faliment, și ne dăm seama că s-a ajuns la o supracompensare și în acest caz, pe cine trebuie să dăm în judecată? Comisia? Bugetul european? Unde este garanția? Unde este acel backstop în acest mecanism? Banca Centrală Europeană? Uh, ce se întâmplă dacă se ia o decizie greșită? Cine este responsabil în acest sistem? Acum, cu privire la finanțare. Înțeleg de ce unele state membre și unii politicieni care participă la acest mecanism spun că e nevoie de un fond unic de rezoluție. Dar, dacă există un, acest fond, un, un astfel de fond central, uh, sau o rețea, atunci nu sunt de acord cu ceea ce susține Comisia și anume că uh, utilizarea acestui fond nu va avea niciodată consecințe fiscale. Încă de când am început să discutăm despre mecanismul unic de supraveghere, am spus că cel care plătește trebuie să ia și deciziile. Și atunci, consecințele, dacă există consecințe fiscale, atunci țările implicate direct în proces ar trebui să participe și ele la decizie. Și toate aceste mm, plăți care sunt impuse, toate aceste comisioane sau toate aceste taxe care sunt impuse uh, băncilor pentru a participa la acest fond unic de rezoluție, înseamnă același lucru ca și taxele pe care le, le plătesc contribuabilii și atunci ar trebui și ei să aibă ceva de spus și acestea să aibă ceva de spus. Comisia insistă că nu e vorba de ajutoare de stat aici și că mm, un astfel de fond ar putea face uh, plățile în aceste cazuri de dificultate a băncilor. Dar cred că este un, o chestiune foarte dificilă. Și avem uh, preocupări legate și de situația țărilor terțe și a statelor membre care nu participă la mecanismul de rezoluție. Uh, În mecanismul unic de rezoluție avem o competență obligatorie de mediere. Dacă există o, un um, conflict între două autorități de rezoluție. Pentru statul participant, uh, autoritatea rezoluție este comisia, iar pentru statul care nu participă la uh, Uh, mecanismul unic de rezoluție, este vorba despre Autoritatea Bancară Europeană. Însă Autoritatea Bancară Europeană va avea capacitatea să spună Comisiei ce are de făcut? Aceasta este acea competență de, obligatorie de mediere pe care am creat-o aici. Și cred că trebuie să ne concentrăm un pic mai mult uh, Înțeleg, uh, Elisa, că dorești ca acest um, proces să avanseze cât mai rapid, însă trebuie să vedem mai îndeaproape cum se stabilește această legătură și cum se face această mediere obligatorie între autoritățile de rezoluție. Asta era deja punctul 4 și spuneam că am 4 puncte de exprimat, dar poate că am un al cincilea. Sunt de acord Uh, atunci când spui că nu este foarte echitabil uh, procesul atunci când vorbim despre băncile de economii și uh, cooperativele. Dar nu ar trebui să existe un sector al industriei bancare care să fie tratat în mod diferit și garanțiile să nu conteze. Astfel, un anumit sector din industria bancară poate să spune că există garanții reciproce și atunci nu are cum să intre în faliment și în același timp aceste garanții nu sunt aplicate la fel. Deci trebuie să vedem care sunt diferențele de care beneficiază acest sector și dacă contextul general rămâne unul echitabil, echitabil și pentru băncile private și pentru cooperative și pentru băncile de economie. Eu cred că dacă avem o piață unică, trebuie să avem și un context de funcționare echitabil pentru toate instituțiile financiare și de creditare. Mulțumesc, doamnă Ford. Și acum îi dau cuvântul doamnei Hübner, doamn, domnului Levinson, domnului Hockmark, domnului Klein domnul Simon, domnul Ferro, doamna Podimata și domnul Lambert. Peste 40 minute trebuie să votăm. Ca urmare, fiecare vorbitor va avea la dispoziție 3 minute. Are cuvântul doamna Hübner. Ah, gracias, președinte. Deci, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să vă spun că eu cred că ce am primit de la comisie este o propunere foarte constructivă care ne uh, ajută să creăm instituțiile care încă lipsesc în uh, sistemul bancar național și european. Deci, cred că e bine să profităm de această abordare pozitivă și constructivă și să nu uităm că, până la urmă, obiectivul este această uh, să ținem cont de, de legătura dintre bănci și datoriile suverane. Am uh, niște întrebări. În primul rând, în legătură cu mecanismul unic de rezoluție și uh, sistemul de rezoluție bancară, uh, în cadrul mecanismului unic de, de rezoluție, Comitetul unic de rezoluție va trebui să creeze uh, rezoluțiile pentru toate instituțiile de care este responsabil. Ce nu mi-e mie clar este care este interacțiunea dintre rezoluția bancară și directiva redresării, pentru că în cadrul acelei directive se cere fiecare instituții să aibă planuri adecvate de redresare. La articolul 7, cred că ar trebui să se facă referire la directiva privind redresarea, ca să evităm duplicările. O idee ar fi ca Comitetul Unic de Rezoluție să aibă și sarcina de a revizui planurile create uh, conform directivei de rezoluție și redresare și nu doar să trebuiască să creeze planurile de la zero. În ceea ce privește votul, doamna Gular spunea un lucru foarte important și anume că trebuie să avem un sistem cât mai inclusiv. Însă, când ne uităm la uh, sesiunile Comitetului Unic de Rezoluție, vedem că au sesiuni plenare și tot felul de reuniuni și că voturile sunt împărțite într-un mod foarte specific. Și ajungem la concluzia că statele membre uh, cu filiale și branșe uh, vor uh, avea de a face cu niște riscuri aici. Uh, eu cred că în măsura posibilului ar trebui ca procesul decizional să fie menținut așa cum a fost uh, propus în proiectul Comisiei. Statele membre care au filiale vor avea și ele dreptul să propună planuri de rezoluție și de redresare și vor putea să voteze în toate situațiile în care este în pericol stabilitatea financiară la nivel național ne-am mai putea gândi și la o altă opțiune și am putea să acordăm uh, statelor cu filiale un vot proporțional cu nivelul de active pe care îl au în, din grupul bancar. Trebuie să ne asigurăm însă că nu sunt perturbate piețele financiare naționale. Încă un lucru Aș dori să mă refer la sfera de aplicare a mecanismului unic de rezoluție și să-l compar cu mecanismul unic de supraveghere, pentru că mecanismul unic de supraveghere va avea o sferă de aplicare mai mică, pentru că băncile mai mici vor rămâne sub supravegherea autorității competente de nivel național. Deci toate băncile, indiferent de dimensiune, vor intra sub uh, acoperirea mecanismului unic de rezoluție, deci cred că riscăm să avem o problemă de coordonare între supravegherea locală și supravegherea centrală și cred că trebuie să tratăm acest lucru în regulamentul privind mecanismul unic de rezoluție. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Hubner, pentru socialiști are cuvântul domnul Livingstone. Eu vreau helt kort föra in en aspekt som jag tycker är för svag. Mulțumesc. Aici există un aspect foarte important care uh, nu este clar în propunerea comisiei. Cred că aici textul trebuie să fie consolidat. Reprezentanții lucrătorilor reprezintă un aspect foarte important atunci când o bancă are probleme. E foarte important ca reprezentanții lucrătorilor să primească informații complete despre situație și să uh, li se permită să poată contribui în mod constructiv, să se asigure că plățile continuă sau că uh, banca este închisă în conformitate cu procedurile reglementare. Planurile de rezoluție trebuie să conțină informații despre procedurile de comunicare cu toate părțile vizate și, de asemenea, trebuie să um, prevadă o linie clară a responsabilității. Trebuie ca lucrătorii să fie informați și uh, implicați. Trebuie să privim angajații ca pe un activ, ca pe o valoare și nu ca pe un factor extern atunci când e vorba de o bancă în criză. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. De la grupul liberalilor are cuvântul domnul Clinț. Ja, vielen Dank. Mulțumesc. Dacă ne uităm la situația băncilor din America și a celor din Europa, constatăm că uh, în America băncile mari au devenit după criză și mai mari prin preluări și prin alte metode și că acolo s-a făcut reglementarea destul de rapid. În Europa însă nu avem așa ceva. Știm că sistemul necesită rapid o consolidare, știm că încă avem bănci care sunt într-o situație foarte fragilă. De aceea această propunere este extrem de importantă. Sigur că avem nevoie de un mecanism de rezoluție, sigur că avem nevoie de uh, supraveghere bancară transfrontalieră, dar avem nevoie de un mecanism unic și de aceea sunt foarte mulțumit de această propunere, pentru că avem nevoie de un mecanism unic pentru întreaga Uniune Europeană. Dacă doar BCE-ul se ocupă de supraveghere, aceasta este o soluție second best și cred că nu e nici democratic și nici corect să nu se permită statelor care doresc să contribuie să nu o facă. Cred că este nevoie de o organizare unică pentru rezoluție și aici văd însă că se construiește o rețea, nu știu din ce motive, din motive juridice sau poate din alte motive, însă eu cred că este necesar să se creeze un sistem real avem interesul să ne punem forțele în comun, să avem capacitatea de a lua decizii rapid și să nu ne mai certăm despre diversele competențe ale instituțiilor implicate. Asta până acum așa s-a întâmplat din păcate. Așa cum este conceput sistemul uh, însă um, ponderea voturilor nu este bine repartizată. Atunci când um, statul unde e banca mama are un vot și banc, uh, statul unde este o filială are tot un vot, după părerea mea nu este corect. Eu cred că în multe cazuri va fi uh, pur și simplu incorrect acest sistem. Ce este necesar în orice caz, dacă lucrăm pe acest uh, stil de rețea, e foarte important să avem o evaluare foarte bună a mecanismelor naționale de rezoluție și de supraveghere. Eu mă tem însă că nu vom primi informațiile la timp și mă tem că vom da greș pentru că avem uh, uh autorități de supraveghere și de rezoluție foarte bune, însă mă tem că nu primim suficiente informații. Mă scuzați, spune președintele, am uh, am uitat să resetez contorul, deci aveți până la șase minute. Da, acesta este un mare handicap, spune vorbitorul, și eu cred că vom fi confruntați cu foarte mari dificultăți în acest domeniu, pentru că de mulți ani, chiar de 10 ani, aceste uh, constatăm că uh, aceste fonduri nu sunt suficient finanțate și probabil că nici fondul unic de rezoluție nu va fi suficient finanțat. Eu cred că ar fi nevoie de o linie de credit sau de o finanțare prin mecanismul european de stabilitate. Eu cred că este că nu este neapărat corect să se utilizeze uh, Uh, mecanismul european de stabilitate. Contribuabilii germani participă cu 27% la acest mecanism și iată că acum este brusc folosit, începe să fie brusc folosit pentru bănci care nu au nicio legătură cu Germania. Deci cetățenii nu cred că ar fi mulțumiți, cred că acest fond trebuie să beneficieze de alte finanțări. Încă un lucru în legătură cu acest uh, institut uh, de la care s-a referit și Vicky Ford. Vicky, cred că nu a înțeles bine. Aici nu e vorba de sistemul de asigurare instituțional pentru casele de economii. Uh, este vorba de ancorarea acestui institut specific german în dreptul european și nu ca excepție. Noi credem că astfel de institute trebuie să ofere o siguranță în plus, uh, reciprocă și cred că este o eventuală posibilitate de soluție nu trebuie să nu putem să spunem că acesta este de vină pentru toate problemele din sectorul bancar. E vorba de uh, un institut care poate interveni pentru anumite bănci și case de economii. Încă un lucru în cele din urmă. Eu sper că se va reuși cât mai repede să se rezolve această dispută juridică. Pentru că noi întotdeauna când căutăm o soluție și ni se pare că am găsit-o, vin juriștii și dau totul peste cap. Mulțumesc, domnule Clintz. Domnul Simon, de la Socialiști, 3 minute. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc. Într-adevăr, Uh, colegul care a vorbit înainte a spus foarte bine ce a spus despre juriști. Mă bucur că veți auzi acum ceva și de la Berlin. De la Berlin, uh, noi nu considerăm că cea mai mare primejde este reprezentată de Europa și de sistemul bancar european, ci noi credem că guvernul federal e mult mai periculos. Pentru că uh, refuză să creeze, pe de-o parte, mecanisme de rezoluție și fonduri de rezoluție și spune nu la tot și dacă spunem nu la tot, sincer, nu progresăm nici măcar cu un milimetru. Deci, măcar ce e important uh, aici e că suntem cu toții de acord că contribuabilul trebuie să nu mai plătească și uh, trebuie să ținem cont și de ce spune Wolfgang Schäuble și să uh, găsim în sfârșit o soluție constructivă și pozitivă și de la Berlin. Deci, e clar că vrem cu toții o soluție, însă tot amânăm găsirea ei până la urmă. Eu cred că ce e important e că avem această discuție în această dimineață și eu sper să, să, prim, să reușim să primim și de la Berlin un semnal pozitiv. Duminică sper să se găsească soluția la alegeri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Simon. Domnul Epping. Eh, dank u wel, voorzitter. Ik ben altijd geamuseerd Mulțumesc, domnule președinte. Întotdeauna mi se pare foarte amuzant când vorbesc germanii despre juriști. Aș vrea să le amintesc, Martin Luther a spus că juriștii nu sunt buni creștini probabil că ar trebui să nu avem mare încredere nici în juriști, nici în serviciul nostru juridic. Aș vrea să adresez o întrebare raportoare. Noi suntem pentru un sistem de rezoluție. Eu cred că trebuie să avem un astfel de sistem pentru băncile în prag de faliment. Însă întrebarea care se pune este de unde să finanțăm acest fond. Unii consideră că uh, Uniunea Bancară are două faze, supravegherea și rezoluția. Alții consideră că are trei etape, a treia fiind sistemul de garantare a depozitelor în Europa. Din ce spunea domnul Clint, am înțeles că nu dorește nimeni un astfel de sistem de garantare a depozitelor. Nici țările de jos nu sunt pentru un astfel de sistem. Însă, aici, la Parlamentul European, se degajă o majoritate pentru acest sistem. Și prin tot felul de uh, tertipuri, raportoarea încearcă să-l introducă în text. Sistemul de garantare a depozitelor haideți să spunem lucrurilor pe nume. Fondul acesta nu va avea bani. Uh, caseria va fi goală și atunci cum va reuși fondul de rezoluție să facă rezoluția. Domnul Clinț a vorbit despre contribuabilii germani, însă ce a făcut Germania în primul rând a fost să își salveze banca. Și ce s-a mai întâmplat? Apoi a fost salvată Banchia. Asta s-a făcut și prin intervenția statului uh, spaniol. Haideți să nu uităm că mecanismul de stabilitate a fost folosit pentru acest obiectiv. Uh, ieri, comisarul Barnier a vorbit despre un public backstop, un sistem de garantare a depozitelor de nivel european, însă nu a fost menționat. Eu, una, eu unul nu am auzit așa ceva. Și nu am auzit uh, nici care este scopul final spre care ne îndreptăm. Un astfel de sistem ar uh, implica mai puține riscuri, pentru că băncile ar ști ce se, ar ști mai clar ce se întâmplă în caz de faliment. Băncile mari sunt unele foarte influențate de nivelul politic și aș avea o întrebare pentru doamna Ferreira. Ați dori ca prin intermediul acestui fond să ajungeți la un sistem de garantare a depozitelor în Europa? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Epping. Domnul Feio. Obrigado, senhor presidente. Eu Queria começar por referir que este relatório. Mulțumesc, aș dori în primul rând să spun că acest raport se îndreaptă în direcția cea bună. Și cred că va aduce mai multă siguranță în sistemul bancar, ceea ce este foarte important. Cu atât mai mult cu cât uh, s-a văzut cum s-a rezolvat problema Ciprului. Acest raport merită să beneficieze de toată atenția noastră. Trebuie apoi să ne mai întrebăm și cum funcționează bordul și cum se repartizează voturile. Trebuie aici probabil ca Parlamentul să își pună la punct prevederile. Apoi, fondul de rezoluție trebuie să fie aprofundat, adică știm că va fi creat în 10 ani cu contribuția băncilor, în principiu e corect, însă cred că trebuie să ne gândim și la ce vom face dacă apare o problemă gravă în următorii 10 ani. Va trebui să găsim o soluție pentru perioada de după cei 10 ani, dar și una pentru perioada din acești primi 10 ani cum va fi finanțat acest fond, cum va fi el în măsură să reacționeze, pentru că se prevede o construcție lentă a acestui fond. Eu cred că doamna raportor ar trebui să se gândească la găsirea unei soluții comunitare pentru a rezolva eventualele probleme care pot apărea în această perioadă. În al doilea rând, această propunere este una paralelă cu raportul Herkmark cu privire la recapitalizarea internă. Și ultimii pe listă sunt uh, deponenții. Această propunere trebuie să ofere mai multă siguranță pentru toți și contribuabilii au fost dați la o parte, însă trebuie să se poată garanta încrederea deponenților în acest sistem. Iată un aspect foarte important al Uniunii Bancare. De altfel, în legătură cu acest subiect, trebuie să ne ocupăm și de soarta deponenților și să îi protejăm de diversele pericole. Sunteți uh, de acord și sunteți gata să găsiți o soluție în cadrul acestui raport pentru a garanta uh, depozitele. Mulțumesc! Mulțumesc, Diogo. Are cuvântul doamna Podimata. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și Elizei, raportarea noastră, pentru munca pe care o face și pentru orientarea acestui text atât de important. Eu consider că înființarea Uniunii Bancare și întregul pachet care însoțește e poate inițiativa instituțională cea mai importantă de la înființarea Uniunii Economice și Monetare și până acum. E o inițiativă extrem de importantă. Am votat deja la Strasbourg Uh, mecanismul unic de supraveghere și după cum au spus uh, atât reportarea cât și ieri domnul comisar Barnier, principiul unei uniuni bancare și mecanismul unic uh, de rezoluție, fondul de rezoluție, constituie un pilon fundamental al acestui mecanism. În ce privește funcționarea, supravegherea, redresarea trebuie să evităm uh, disfuncțiile care ar putea apărea atunci când se produce intervenția la nivelul autorităților naționale. Colegii s-au referit la soluția adoptată pentru Cipru, soluție de fapt foarte dureroasă pentru ciprioți. Deci trebuie să limităm riscurile, să reducem disparitățile la nivelul instituțiilor de credit între nordul și sudul Europei și să eliminăm riscul de țară, pentru că acesta nu face decât să răutățească lucrurile pentru țările care au nevoie de lichidități și uh, duce la uh, creșterea ratei dobânzilor pentru împrumuturile acordate în țările în dificultate. Deci trebuie să contribuim la redresarea generală a economiei europene și a competitivității europene. Aș dori să mă alătur și eu uh, celor spuse adineori de colegul Feio și îmi face plăcere că, iată, pozițiile raportelor din umbră și tuturor, ale tuturor colegilor uh, merg în aceeași direcție, una corectă. Aș dori să subliniez că sectorul bancar va continua însă să fie vulnerabil și fragmentat atâta timp cât nu se va fi pus în aplicare acest nou mecanism. Știm că va fi nevoie de timp pentru ca el să fie pe deplin operativ, însă cred și eu că eventual ar trebui să reflectăm în legătură cu posibilitatea de a insera în acest text anumite măsuri uh, tranzitorii până când nu va fi pe deplin funcțional acest uh, fond. Apoi, sigur, putem să găsim soluții diverse, însă eventual ar putea să se întreprindă o acțiune de natură tranzitorie până când acest fond va putea fi constituit, deci acest rol ar putea fi jucat de uh, mecanismul acesta uh, european de stabilitate. Asta în mod uh, tranzitoriu. E deci uh, important să ajungem la acest acord de tranziție înaintea acelor stres test, testelor de rezistență efectuate de BCE, Deci, rezultatele acestor teste pot crea probleme ulterioare dacă noi nu vom fi gata să uh, ne confruntăm cu această situație. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Podimata, așa cum domnul Högmar de la PPE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului pentru prezentare, mulțumesc uh, antevorbitorilor mei. Aș spune în primul rând că doresc să mă alătur celor spuse de doamna Ferreira, să subliniez faptul că toate acestea trebuie să fie compatibile cu directiva uh, redresării și trebuie să nu avem nicio îndoială în legătură cu regulile care se aplică. În al doilea rând, doresc să mai spun că uneori avem discuții despre sectorul financiar ca și cum el ar fi complet fără legătură cu economia în general, dar lucrurile nu stau deloc așa. Nu este o entitate de sine stătătoare ce face parte din economie. În mod normal, criza despre care tot vorbiți sau crizele succesive apar atunci când economia are probleme scăderea valorii activelor, recesiune și așa mai departe, se proiectează în sectorul financiar și câteodată sectorul financiar nu își face treaba. Așa că lucrurile se răutățesc. Dar cred că e foarte important să vedem, deci, acest tablou general. Și să vedem că atunci când avem o criză de natură sistemică, câteodată cred că discutăm lucrurile doar privind o bancă în mod izolat. Dar trebuie să vedem întreaga economie, că nu doar, câteodată nu e vorba doar de o bancă, ci de întreaga economie care se află într-o situație de presiune și trebuie să te asiguri că nu ai doar decizii eh, referitoare la rezoluție, ci și capacitatea de rezoluție. Cred că e foarte important să nu intrăm într-o situație în care actorii implicați, autoritățile, guvernele, consideră că altcineva uh, va rezolva problemele uh, pe care le creează ei. Când avem o mare criză sistemică, trebuie, cred, să fim conștienți că inclusiv un mare fond european de rezoluție nu va fi suficient uh, ca să rezolve toate aceste probleme. Și atunci uh, apare acest pericol că dacă noi credem că putem să transferăm problema pe umerii altuia sau la nivel european, uh, trebuie să fim conștienți că banii avut la dispoziție la nivel european într-o criză sistemică mai mare nu vor fi suficienți ca să rezolvăm aceste probleme. De aceea cred că e foarte important să avem claritate juridică pentru fiecare situație în care trebuie rezolvate probleme, pentru că această claritate uh, operațională de acțiune se bazează pe claritatea juridică și cred că există riscul ca această legislație să nu vină înainte ca noi să fi finalizat directiva privitoare la uh, soluția uh, redresării. Dar există și un risc ca noi să supraevaluăm uh, lucrurile pe care le putem îndeplini, de fapt. Cred că uh, Uh, problema este cum vor funcționa lucrurile atunci când comisia trebuie să ia hotărâri și AB trebuie să se ocupe cu medierea obligatorie, pentru că această AB este o autoritate uh, care este inferioară ierarhic comisiei, nu superioară. Și e o situație destul de ciudată, care cred eu că va crea neclarități. De asemenea, Domnule președinte, cred că trebuie să dispunem de claritate și în ce privește momentul în care o mare bancă intră în criză. Oare statele membre n-au nicio responsabilitate în acest caz sau statul membru respectiv? Dar când avem o mare criză sistemică, ce se întâmplă cu faptul că Până la ora actuală sau la ora actuală, iată, încă mai avem culturi și structuri diferite în zona euro și în afara ei. În același timp, știm că sistemul nostru bancar e transfrontalier. Și trebuie să spun că ne punem multe speranțe în această soluție, dar riscul este uh, ca aceste speranțe să nu se bazeze pe, pe niciun fel de credibilitate, că fără credibilitate nu vom putea rezolva problemele. Deci aș dori să spun raportoare și raportorii din umbră, să subliniez că e nevoie de claritate juridică și modul de a o avea e, nu să spunem că uh, Uh, problemele juridice pe care le avem uh, sunt de nimic și pot fi înlăturate ușor, pentru că nu așa obții claritatea juridică. Pentru asta e nevoie să respecti regulile de drept de care dispunem, pentru că dacă nu, uh, vom avea mai puțină credibilitate a întregului sistem. Mulțumesc! Mulțumesc! Gunnar și acum domnul Filip Lambert, numele verzilor. Mulțumesc, Pablo. În primul rând, claritate și credibilitate, da. Voi vorbi despre dimensiunile acestui fond de rezoluție. Există o linie care trebuie trasă, în primul rând, de pe, la ce folosește acest fond. Pentru că avem poziții diverse. Noi de la Parlament spunem că Uh, e vorba de acțiune. Consiliul vede că e doar un fond uh, care e o sursă pentru recapitalizarea băncilor, deci nu e exact același lucru. Ceea ce are impact asupra dimensiunilor fondului, dar indiferent de răspunsul la această întrebare, uh, cred că dimensiunile sunt prea mici. A spune că sunt de acord cu cei care sunt îngrijorați, spunând că dacă fondul apoi este prea mare, uh, cumva e un fel de stimulent pervers pentru bănci. Știu că ele deja au plătit, au o asigurare colectivă, dar la fel, dacă dimensiunile sunt prea mici, fondul devine un tigru de hârtie. Și trebuie să fim conștienți de această uh, uh linie foarte subțire între a fi liniștit și a nu fi deloc liniștit. Deci fondul nu are dimensiune corectă, cred eu. Uh, iar apoi aș spune că nu înțeleg de ce anume Comisia Europeană pur și simplu a copiat la Indigo versiunea uh, Consiliului, care nu este un gest foarte prietenos față de Parlament. Eu nu mi-amintesc ca uh, noi să fi copiat CRD4 la textul mecanismului unic de supraveghere. Deci de ce este această copie la Indigo aici? nu trebuie să existe o duplicare a unui text juridic, ca și cum ar fi dat o indicație că regulile pot fi diferite de la țară la țară. Uh, e vorba de țările care participă la mecanismul unic de supraveghere și pot și să fie diferite față de cele care nu participă. Și apoi vreau să mai spun că autoritatea de uh, rezoluție sau autoritatea competentă va trebui să verifice uh, capacitatea de rezoluție a instituțiilor și credem că uh, e ceva foarte serios pentru că închipuiți-vă că o, o instituție sistemică prea mare ca să dea faliment are un plan care nu funcționează de rezoluție și atunci există două posibilități. Fie cerem băncii să-și revizuiască planul, ca planul să se potrivească băncii, noi considerăm că în unele cazuri nu vom putea rezolv, uh, rezolva, redresa o astfel de bancă cu un caracter sistemic din cauza impactului, cum spunea și Gunnar. Deci o instituție, criza unei instituții poate avea uh, implicații sistemice, generale. Atunci am considerat ca parte a uh, mecanismului de supraveghere banca trebuie făcută să se potrivească planului. Deci dacă banca e considerată ca fiind prea mare sau interconectată, atunci trebuie readusă la un la o dimensiune sau nivel de interconectare care e compatibil cu caracterul uh, de rezoluție. Deci credem că o mai mare disciplină în țările care participă la acest mecanism este, ar, fi de binevenit, ar fi binevenită, pentru că astfel am rezolvat 80% din problemă. Și în final, din punctul meu de vedere, acest text uh, se referă la instituții uh, uh, izolate, deci nu e vorba aici de uh, lucruri sistemice. N-ar trebui să amestecăm lucrurile, crizele sistemice nu pot fi rezolvate prin, doar prin acest text de unul singur. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lambert, aș vrea și eu să adaug câteva reflexii succinte. Sigur, eu cred că uh, e clar că lipsește această certitudine, claritate juridică la care s-au referit mulți colegi, dar la fel e foarte important să respectăm datele de intrare în aplicare, de prune în aplicare a celui de-al doilea pilon al Uniunii Bancare. După cum a spus președintele BCE ieri în Germania, punerea în aplicare a celui de-al doilea pilon al Uniunii Bancare ar accelera redresarea economică și sunt foarte, sunt 100% de acord cu președintele BCE în această declarație. Este și trebuie să fie și prioritatea noastră ca comisie și ca parlament, deci redresarea economică. Și apoi, mai ales în acest context uh, actual în care ne aflăm, uh, Parlamentul și Comisia noastră întreaga uh, această legislatură a adoptat o felul de acorduri, two-pack, six-pack, rezoluția și așa mai departe. Eu cred că avem o ultimă oportunitate, o ultimă mare provocare în această legislatură și cred, fără nicio îndoială, că asta este ultima mare provocare în fața căreia ne aflăm și trebuie să fim la înălțimea ei. Acum vreau să dau cuvântul doamnei Fereira întrebându o dacă Uh, dorește să fie precedată de comisie, pe scurt, uh, pentru că cred că anumiți uh, colegi au cerut și opinia comisiei. Deci, în primul rând, dacă e de acord doamna Ferreira, aș da cuvântul comisiei și apoi doamnei raportare. Thank you. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și doamnei Ferreira și tuturor celor care au luat cuvântul pentru exprimarea unor puncte de vedere constructive. După cum a spus doamna președinte, e vorba de o propunere fundamentală pentru comisie. Noi credem că e cel de-al treilea pilon al Uniunii Bancare, pilon care trebuie să fie adoptat cât mai curând posibil și de aceea facem presiune asupra Consiliului și considerăm că Parlamentul va fi și el supus unor presiuni pentru a încerca să vină cu o soluție uh, corectă cât mai curând posibil. Am urmărit cu mare interes discuțiile pe care le-ați avut. Foarte important ca în propunere să rămână toate aspectele legate de centralizare dorim o autoritate unică, dorim de asemenea un fond unic, deoarece considerăm că e cel mai bun mod de a rezolva aceste probleme. De asemenea, ne dorim să clarificăm faptul că această propunere se bazează pe BERT, deci toate elementele substanțiale legate de implicarea contribuabililor, modul în care fondul de rezoluție va fi implicat, capacitatea de rezoluție și așa mai departe. Toate aceste chestiuni vor fi reglementate în acest set unic de reguli al Uniunii Bancare. Și sunt de acord cu uh, raportarea că e fundamental să încercăm să avansăm cât mai curând posibil în legătură cu acest uh, registru unic. Considerăm de asemenea că sunt anumite elemente care trebuie discutate în continuare, de exemplu consecințele fiscale, cineva a vorbit de țările terțe, apoi implicarea autorității gazdă în întregul proces decizional. Comisia e gata să se implice într-o dezbatere constructivă în toate aceste chestiuni și Apoi așteptăm cu mare interes uh, raportul doamnei Ferreira și discuțiile ulterioare. Mulțumesc! Muchas eh, gracias, señor eh, Fornes, en nombre de la Comisie. Mulțumesc reprezentantului Comisiei și acum în final are din nou cuvântul doamna Ferreira. Muito obrigada, senhor presidente. Eu penso que esta discussão foi muitíssimo útil. Mulțumesc, domnule Presidente. Cred că am avut o discuție foarte utilă și iau act de toate preocupările exprimate de colegi. Cred că avem suficientă substanță aici pentru a îmbunătăți propunerea Comisiei. Repet convingerea mea inițială. Parlamentul se află pe o poziție foarte constructivă, are o atitudine constructivă și, pe de altă parte, am ajuns la un acord de principiu față de cadrul general prezentat de Comisia. Aș mai adăuga doar că am identificat niște linii de lucru destul de clare pentru scurta perioadă de timp pe care o am la dispoziție pentru redactarea acestui raport. Și aș vorbi mai ales despre acest uh, Comitet Unic de Rezoluție, problema responsabilității de luarea deciziilor și uh, problema clarificării rolului Comisiei și rolului uh, Comitetului Unic de Rezoluție și relații dintre ele. Iată subiecte importante la care trebuie să ne oprim. O altă problematică se referă la aspectul um, central, caracterul central al acestui sistem și este important să clarificăm împreună acest element. Supravegherea unică ne obligă să instituim și niște mecanisme de supraveghere unice și, la fel, mecanisme de intervenție unice. De asemenea, trebuie să ne aducem aminte că Sau să nu uităm că acest fond nu trebuie să funcționeze ca un fond de salvare. Fondul de rezoluție nu vine să înlocuiască restul instrumentelor. Este vorba despre un sistem care vine să îmbunătățească procesul de soluționare a situației băncilor aflate în criză și nu vine să plătească pentru ele trebuie să vedem cum se articulează și cu uh, mecanismul de uh, recapitalizare. Și trebuie să ne asigurăm că avem un instrument cu adevărat solid. Nu trebuie să ne imaginăm că contribuabilii sunt cei care vor finanța la început acest fond. Nu. Trebuie să găsim niște linii de creditare care să fie rambursabile sau care să fie rambursate de băncile respective atunci când ele se vor um, restabili. Și trebuie să ajungem la situații în care proprietarii și nu contribuabilii, deci proprietarii băncilor, acționarii sunt cei care uh, sprijină uh, procesul de rezoluție al băncii respective atunci când ea se află în uh, dificultate. În discuțiile noastre am vorbit despre necesitatea de a avea o linie de credit, tocmai pentru că acest fond să nu rămână un simplu instrument pe hârtie. Considerăm că criteriile de, recapi- de recapitalizare, mai ales în cadrul mecanismului european de stabilitate, trebuie să fie cunoscute și trebuie să intre într-o relație strânsă cu funcționarea restului, uh, întregului sistem. Pentru că ceea ce contează aici este echilibrul pieței interne și necesitatea de a garanta că nu se vor încălca în niciun fel regulile unice prin aceste elemente care nu sunt uh, neapărat cele transparente sau cele cunoscute de toți actorii implicați și toate piețele. Deci trebuie să avem o atitudine transparentă și o atitudine unitară. În ceea ce privește intrarea în vigoare a acestui sistem, cred că trebuie să avem o poziție prudentă. Mecanismele de tranziție și fondurile naționale de rezoluție trebuie să fie, la asemenea, un subiect foarte important pentru noi. Tot din uh, această dezbatere am dedus și importanța de a avea un sistem coerent. Gunnar s-a referit la BRRD, la directiva privind rezoluția și redresarea băncilor, ca un document de bază și îl citesc și pe Filip Lambert, care ne-a spus că textul pe care îl avem în față este copiat din textul Consiliului și că acest lucru ar ridica probleme pentru noi. Eu voi încerca, în calitate de raportor din umbră și la BRRD, să mă asigur că cele două acte legislative nu se îndepărtează unul de celălalt și că ajungem la acea coerență necesară. Și Silvii Gular a spus că e nevoie de o tranziție coerentă între rolul de supraveghere și rolul de rezoluție. De asemenea, și alți colegi s-au referit la articularea care trebuie să existe între băncile care funcționează în cadrul acestui sistem și cele care sunt în afara sa. Un alt coleg a vorbit și despre responsabilitatea socială în cadrul procesului de rezoluție. Trebuie să ținem cont de acest element și în legislația privind BRT. Și cred că aici trebuie să introducem o clauză de revizuire. În fine, voința noastră, dorința noastră de a merge cât mai repede cu redactarea acestui act nu trebuie niciun fel să compromită calitatea sa. Și uh, în acest sens vom reflecta la avantajele de a accelera calendarul, de a anticipa cumva ceea ce face Consiliul, dar oricum rețin din această dezbatere convingerea că lucrăm pe niște subiecte deosebit de sensibile și că nu trebuie niciun fel să compromitem calitatea acestor texte legislative din cauza calendarului, deja destul de strâns pentru că trebuie să ajungem la o decizie finală până la sfârșitul acestui an, până în decembrie. Voi respecta calendarul și voi încerca să merg cât mai repede, dar nu sunt gata să compromit în niciun fel calitatea, pentru că trebuie să luăm în considerare cât mai multe elemente. Mulțumesc așadar tuturor colegilor care au luat cuvântul în această dezbatere. Am ascultat toate intervențiile și nu trebuie să pierdem din vedere punctul central al acestei legislații în ansamblul ei, piața internă, un sistem financiar mai solid, mai stabil, mai capabil să funcționeze pentru a sprijini um, economia reală, protecția contribuabililor și faptul că proprietarii instituțiilor financiare, acționarii, să fie cei care plătesc în diferitele etape ale procesului de rezoluție și, bineînțeles, o mai mare stabilitate, o mai mare certitudine pentru cetățenii care își depun banii la bancă. Iată o viziune pentru care ne putem inspira și din uh, sistemul din Statele Unite pentru a garanta stabilitatea deponenților individuali, stabilitatea IMM-urilor așa în așa fel încât încrederea lor să nu mai poată fi subminată de modul în care este gestionat sectorul bancar. Mulțumesc colegilor, mulțumesc comisiei și sper că acest spirit de cooperare ne va permite să ne achităm așa cum trebuie de această misiune. Președintele, în ceea ce privește calendarul, pe 14 octombrie vom analiza raportul și termenul de adoptare de depunere a amendamentelor este 18 octombrie, votul în comisie va avea loc pe 25 noiembrie și în sesiunea plenară din martie va avea loc votul final. Și acum trecem la, ultim, la următorul punct de pe agenda, comunicările președintelui. Începește conflictul de competențe între Uh, Comisia Libe și Comisia noastră cu privire la informațiile privind transferul de fonduri, s-a decis aplicarea regulii 51 în ce privește medierea pentru identificarea comisiei competente. Secretariatul comisiei va pregăti un calendar revizuit cu privire la directiva pe, uh, împotriva spălării banilor și uh, directiva privind uh, transferul de fonduri. În așa fel încât uh, prima lectură să se poată finaliza în cadrul acestui mandat. Acum, întâlnirea cu uh, reprezentanții parlamentelor naționale. Astăzi, comisia noastră va avea o reuniune cu reprezentanții parlamentelor naționale cu privire la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice, punerea în aplicare a priorităților pentru 2013, raportoare Elisa Ferreira. Această reuniune va avea loc uh, într-un moment uh, important Uh, cu privire la legislațiile din statele membre adoptate înainte de mm, uh, vacanța parlamentară și care trebuie implementate în această ultimă parte a anului. Mi s-a părut important să discutăm împreună uh, despre impactul pe care îl are uh, semestrul european asupra ciclului 2013. De asemenea, Uh, trecem acum la adoptarea proiectului de calendar al reuniunilor Comisiei Econ în 2014. Îl aveți în dosar, cred că nu aveți obiecții. Ca urmare, trecem la următorul punct. documentele cu informații cheie referitoare la produsele de investiții. Acest punct le care este responsabilă doamna Beres a fost amânat și trecem acum la votul privind echilibrul de gen în rândul administratorilor executiv ai societăților cotate la bursă. Votăm uh, compromisurile finale. Sunteți de acord să facem un test uh, pentru votul electronic? Aveți uh, cartela de vot. Doamna Beres nu are cartela. Deschidem votul pentru un uh, test. Tenemos 47. Ah. So, we move, uh... Haideți să trecem la vot. Compromisul A pentru Sven A. Mă scuzați. Raportorul dorește să ia cuvântul. Domnul Schmidt. Mulțumesc foarte mult. Voiam doar să spun că am ajuns aici la un text de compromis tipic parlamentar. Am pornit de undeva și am ajuns în altă parte, cam așa a fost. Eu sunt de foarte mult timp aici și știu că dacă dorim să ajungem realmente la rezultate, e nevoie să asculți și să faci compromisuri. Doresc să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, asistenților și secretariatului pentru munca foarte pozitivă pe care au depus-o și sper, stimați colegi, că până la urmă să reușim să avem un raport, pentru că asta este ideea, altfel stăm aici ca niște momâi și vedem că în lume se întâmplă lucruri și noi nu reacționăm. Chiar dacă nu vă place tot ce este în acest raport, eu cred că aveți ceva de dovedit dacă încercați să candidați din nou. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Schmidt, îmi cer scuze, am uitat să vă dau cuvântul. Haideți să trecem direct la voturi acum. Începem cu compromisul A, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B, pentru,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 Dacă vreți, verificăm partea a treia. Uh, Perseves against and Svenis against. So we, we add two more to against. Pervanș și Sven sunt împotriva, am închis votul, se adoptă. Partea 4, cu un amendament al raportorului. Dacă nu aveți obiecții, haideți să votăm amendamentul 4 pentru împotrivă, abțineri. Eu cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. S-a închis votul. Is uh, rejected. Rejected 22 in Se respinge 22 pentru 23 împotrivă. Alineatul 5 este șters, după cum se propune în compromis. Și trecem la compromisul D. Okay. Okay, we vote the compromise. Votăm acum compromisul cu șters ștergerea cuvântului? A, ca în compromis. Votăm ca în compromis. La alineatul 5. Pentru. Deci votăm compromisul așa cum este. We vote on the original as part... Deci votăm Pentru, împotrivă, abțineri, cred că trebuie să verificăm. Vote. against and S-a deschis votul. Sven și Pervanș sunt împotrivă. We close the vote. S-a închis votul. Se respinge. We go to compromise. Trecem la compromisul D pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul F pentru, Excuse me. Uh, excuse me, we vote amendment 235. Ba, mă scuzați, spune președintele, votăm 234. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Mai departe. Compromis F. Exact. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul G. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votăm amendamentul 255. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Excuse me, point... Mă scuzați, avem un punct de procedură. A fost respins alineatul 5 de la compromisul C și deci trebuie să votăm individual amendamentele. E vorba de eh, ștergeri. Ultimul este 194 și deci trebuie să votăm doar amendamentul 194. That is in page 14. La pagina 4. Deci, repet, am uh, respins alineatul 5, deci trebuie să votăm individual amendamentele la acel alineat. Toate în afară de 1 se referă la ștergeri, deci votăm doar amendamentul 194, e clar? Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vă rog să mă scuzați. Și trecem acum înapoi la compromisul H și avem un vot pe părți. Partea întâi. pentru, Mă scuzați, spune președintele, mai avem niște considerente rămase, amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 56 pentru, împotrivă, pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Haideți să verificăm 55, spune domnul Gigold. Nu, verificăm 56, spune președintele. 56 was adopted. A, ah, 56 was adopted, so... This... A, 56 a fost adoptat, deci e clar. Mă scuzați. Could you, could you... Domnul Gigold, Vă rog frumos să clarificați dacă și 55 și 56 sunt adoptate. Amândouă? Nu cred. Eu cred că 56 a avut aceeași majoritate și am dorit să testăm. Nu, nu, PP-ul a votat împotrivă, dar ați avut plus, nu-i așa? Eu cred că PP-ul era pentru. Bun, 55. 55. So per Pershev against and Sven, you vote? Sven, we are checking 50. Verificăm 55, vă rog frumos. Pervanș a votat împotrivă. Și Sven? Sven cum votează? So we close the vote. <laughs> and is rejected se respinge. 55 se respinge și 56 se adoptă. Haideți să trecem la compromisul H. Trei părți. Prima parte. Ba nu, în două părți. Partea întâi. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul Q, vot pe părți, solicitat de socialiști, în trei părți. Partea întâi, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Doriți să verificăm? Verificăm partea întâi de la compromisul Q. Eh, Sven, vot. vote? Sven, împotrivă, încă două voturi împotrivă. să închizi votul, se adoptă. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm partea a doua. Pervanș Sven, votați pentru? 1 pentru, 1 împotrivă, deci s-a închis votul. Se adoptă. Partea 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la compromisul R. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul S. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul T. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul U pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul V pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul W pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul X pentru, X în două părți. Votăm partea întâi pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua de la X pentru împotrivă, abțineri se adă. nu, haideți să verificăm partea a doua de la compromisul X. Încă două voturi împotrivă. S-a închis votul. Și se adoptă. Is adopted. So, we move on to... Trecem acum la compromisul Y. Domnul Gozes. Mă scuzați, dar mi se pare că la socialiști e tot timpul unul în plus, încă de la începutul votului. S-ar putea să se verifice cine este prezent? Le secretariat is gonna count. Da, secretariatul va număra. Yes, Elisa. Eu penso că nu, mas... Elisa, eu cred că nu, dar rog secretariatul să verifice și să confirme. Da, secretariatul verifică. Da, și secretariatul nostru. One more. So there are, so there are uh, one more Este un socialist în plus, dar nu votează. Domnule Gozes, sunteți mulțumit? C'est vous le président? Dumneavoastră sunteți președintele, dumneavoastră știți. La mașină, domnul... Dar înțeleg că mașina, aparatul dumneavoastră vă prezintă socoteala. The mașină, and the și aparatul și secretariatul mi-au spus că e în regulă, trebuie să avem încredere. Haideți să continuăm atunci, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Gozes. Haideți să trecem la compromisul Y pentru împotriva abțineri. Se adoptă compromisul Z, două părți, partea întâi pentru împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru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 Compromisul AF pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 51. Doamna Cleva? Vă dăm cuvântul mai târziu. Acum haideți să terminăm votul. Amendamentul 51 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Haideți să votăm acum textul astfel modificat. Doamna Cleva dorește să ia cuvântul. Da, doar o frază vreau să spun. Aș dori să realizez explicația de vot uh, din partea grupului SND. Votul la compromisul C era pentru noi un vot cheie și a fost un vot foarte bun, de aceea vreau să rog ca grupul meu să voteze pentru acest raport și doresc să mulțumesc raportorului pentru toate opiniile de care a ținut cont în ultimele 4-5 luni, am avut discuții foarte aprinse și am reușit să păstrăm uh, contingentul de 40% și țintele obligatorii și sancțiunile, deci suntem mulțumiți. Foarte bine, doamnă Cleva, haideți să votăm textul astfel modificat electronic. So we close the vote. So 30... S-a închis votul 37, 39 pentru, mă scuzați, 2 împotrivă, 6 abțineri. Felicitări domnului Öle Schmidt. Astfel se încheie și sesiunea noastră și reluăm după amiază la ora 3. Mulțumesc foarte mult!